Good morning everybody, dear friends. Bună dimineața tuturor. Dragi prieteni, ne vom începe reuniunea. Speak in Spanish if you... Voi vorbi în spaniolă, dacă aveți nevoie de traducere sau puneți căștile. Antes de dar comienzo a, al orden de... Înainte de a trece la ordinea de zi a reuniunii de astăzi, Aș dori să vă fac câteva informații, să vă cer ceva. Ieri, în Spania, cinci persoane nevinovate, trei femei și doi copii, au fost asasinați ca urmare a violenței um, de gen, ca urmare a misoginismului deși nu apare pe prima pagină a marilor uh, publicații europene, însă Totuși, este vorba de un act terorist. Cinci persoane într-o singură zi, într-o singură țară. Poate chiar sunt mai multe victime care uh, au avut de suferit ieri în restul Europei. Aș dori însă să trimitem un mesaj, aș dori să ne arătăm respectul față de aceste victime și față de familiile lor. Așadar vă cer un moment de reculegere în numele victimelor violenței de gen. Mulțumesc. Sper să nu uităm de răspunderea pe care o avem cu toții, fiecare dintre noi, mai ales cei prezenți, uh, să muncim pentru a încheia cu acest flagel social. Să trecem la ordinea de zi. Primul punct uh, se referă la comunicările președintelui. Vă pot spune că în ceea ce privește pregătirea bugetului 2016 și procedurile legate de acestea, în acest context trebuie să ne uităm pe propunerile fiecărui uh, grup uh, referitoare la um, proiectele pilot și la munca de pregătire. Secretariatul va contacta fiecare grup politic va face o informare cu privire la procedură, la conținut și uh, după aceea um, secretariatul va primi um, propunerile grupurilor. Am avut uh, reuniunea coordonatorilor uh, chiar înainte de această ședință. Am luat decizii în ceea ce privește o serie de rapoarte pe care o să le facem noi în comisia noastră. Am desemnat grupurile care uh, vor trebui la rândul lor să denumească raportorii și am hotărât de asemenea și audierile pe anul acesta, precum și propunerile de misiuni pe care să le organizăm, la care să marcăm comisia noastră. Grupurile o să, reprezentanții grupurilor vă vor informa cu privire la uh, aceste decizii legate de audieri și de misiuni. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de voturile rapoartelor. Sper că aveți uh, cartele de vot. La señora Morvai pide la palabra. Doamna Morvai vrea să vorbească. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă mă înșel, dar dacă nu, dacă mi am aminte bine, trebuie să faceți un rezumat al reuniunii coordonatorilor uh, în această ședință. Adică fondul pentru mine este interesat, eu sunt neafiliat, așa că în mod arbitrar sunt exclută de la această informare din partea coordonatorilor grupurilor. Deci dacă nu mă înșel, prin regulament uh, vi se cere să faceți acest lucru, deci vă rog să ne informați cu privire la ce s-a decis la coordonatori. Doamnă Morvai, dumneavoastră veți primi uh, aceste informații, la fel ca și celelalte grupuri uh, parlamentare. Așa cum am spus uh, anterior, am luat hotărâri cu privire la o serie de rapoarte. Trebuie să vedem după aceea fiecare grup în parte pe cineva desemna să se ocupe. Deci e vorba de audieri și de mm, misiuni pentru 2015. Ne-am gândit la posibilitatea de a mm, face două, răspuns, două întrebări cu răspunsuri orale de dezbătut în plen și s-a hotărât de către grupuri că pentru a avea o participare mai mare, conținutul acestor uh, întrebări va fi trimis uh, tuturor colegilor ca să le examineze și chiar să aducă amendamente iar în comisia din 5 și 6 mai vom aproba conținutul întrebărilor cu răspuns oral. Deci veți primi și dumneavoastră um, această informare, la fel ca orice alt membru al acestei comisii noastre. Trecem așadar la votul de astăzi. În primul rând, avem un raport cu privire la creștere și ocupare, promovare economică, socială și teritorială a coeziunii în Uniune. Eh, comenzamos eh, con el compromiso 1. Să începem cu amendamentul de compromis 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Vreți să verificăm 31? Bine, verificăm uh, electronic 31. Uh, Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Verificăm 32. Se deschide votul. Se închide votul. A adoptată 20 pentru 11 împotrivă. Eu sunt convinsă că eu ca și președinte mă pot uh, înșela, dar văd că se tot cere vot uh, electronic Bun, e adevărat, mă pot înșela. Dacă vreți, verificăm toate amendamentele. Amendamentul 33. S-a cerut uh, o vot pe părți. Nu, nu, nu, să mă scuzați. 34 n-am trecut aceasta. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pe părți, pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Pe lista mea de vot am amendamentul 33 uh, cu un vot pe părți solicitat de PPE și trebuie să votăm pe părți, așadar. Ok, pues Votăm prima parte a amendamentului 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Enmienda 35, también. Amendamentul 35, la fel, pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Sau stați să vedeți dacă, să vedem dacă nu m-am înșelat cumva. Nu, amendamentul 41, mă scuzați. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43, 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, ad se adoptă.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 verificăm. Se deschide votul pentru amendamentul 53. Se închide votul. De data asta e adoptat 22 pentru 11 împotrivă. Chiar am văzut bine. Enmienda 54, votul.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 Doamna Gerling, aveți amendament oral, dacă nu mă înșel. Da, chiar am. Mulțumesc, domnul președinte. Înainte să trecem la considerente, mai este un amendament 3 referitor la considerentul A din partea doamnei Bilbao. Înțeleg cu acordul dumneavoastră că a trebuit să spună Deși, în mod istoric, femeile au fost uh, mai afectate de șomaj decât um, bărba, bărbații, decât um, dacă femeile au uh, avut variații foarte mari în ceea ce privește obiectivele um, economice ale femeilor care s-au înrăutățit uh, de la începutul crizei economice. Si todos estamos de acuerdo. Dacă suntem cu toții de acord, Votăm această adăugare. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Um, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, verificăm. La amendamentul 1 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8. Pentru, împo împotrivă, abțineri se adoptă. 9. Pentru,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 Cred că respinsă. Haideți să verificăm. Se deschide votul electronic. Se închide. Se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm uh, raportul se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu unanimitate. Felicitări, doamnă Gerling. Pasamos al informe Să trecem acum la raportul privind situația politică actuală în Afganistan. Raportor este doamna Maria Gabriel. Doamna Legrip vrea să ia cuvântul. Oui, rapidement, puisque notre rapporteur, euh, Madame Gabriel... Mulțumesc. Permiteți iau cuvântul pentru că doamna raportoare, doamna Gabriel, nu va putea fi prezentă și m-a însărcinat să vă rog să o scuzați pentru absența, trebuie să se întoarcă în țară. În orice caz, în numele ei, mulțumiri tuturor coraportorilor și colegilor care au depus amendamente. Majoritatea amendamentelor vor fi susținute. De asemenea, doamna Gabriel ține să informeze comisia noastră că în calitate de membră supleantă și în comisia AFET, va uh, lucra și uh, va face în așa fel încât recomandările comisiei noastre, FEM, să fie luate în considerare și în momentul votului uh, pe fond în Comisia FED. Mulțumesc, doamnă președinte. Muchas gracias, señora. Mulțumesc foarte mult, domnule Gris, domnule Befera, vreți să luați cuvântul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vroiam, dacă se poate, să introduc un amendament oral care mi se pare că îmbogățește și actualizează această inițiativă în lumina ultimelor evenimente recente. Este vorba de un amendament la considerente spune. 27-year-old Afghan woman Farkunda, who was beaten to death by a mob in the center of Kabul on March 19th, led to widespread grief and condemnation by illustrating the horrific reality for women in Afghanistan. Creo que... Cred că este important să recunoaștem fapte de o asemenea brutalitate um, acuzația aceasta de ardere a um, Coranului, atunci o femeie a fost uh, uh, lapidată și călcată în picioare. Cred că trebuie să le arătăm un uh, omagiu și aceasta este ocazia potrivită. Mulțumesc, domnul Befera. Cum cred că nu există obiecții, atunci când o să ajungem la votul uh, considerentelor, o, să o să-l votăm prima oară pe acesta și apoi vedem împreună cu secretariatul unde să introducă acest amendament. Să începem cu votul la compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendamentul 14 cu un amendament oral care a fost deja inclus în lista corespunzătoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Mă scuzați. Compromisul 4. L-am votat deja, mă scuzați. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, nu mi-e clar. Haideți să votăm electronic 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. La fel cu amendamentul uh, oral care a fost inclus în text. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Votăm întâi amendamentul care a fost uh, produs, um, propus mai de de doamna Befera pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 cu amendament oral adăugat și el la text pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm electronic uh, textul final. Se deschide votul. Se închide votul. s-a adoptat cu 29 de voturi uh, pentru și o abținere. Felicitări, se transmit felicitări uh, doamnei Gabriel. Să trecem la votarea raportului privind refit. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri, se adoptă. Am terminat cu voturile de astăzi. Vă mulțumesc pentru cooperare și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. A, super. <laughs> I ask everybody to sit because we want to start the discussion, please. Vă rog să vă așezați ca să putem începe lucrările. Um, Uh, I will speak uh, in Portuguese. Am să vorbesc portugheză. Uh, vamos agora dar início uh, a uma discussão uh, que tem... Bună ziua tuturor! Vom începe acum o dezbatere pe marginea unui raport la care lucrăm în comisia noastră de mai mult timp. Este vorba de aplicarea directivei 54 din anul 2006 cu privire la principiul oportunităților egale și egalității de gen și a egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă. Ana Zaborska este raportoare, dar înainte să examinăm proiectul de raport, vom avea o dezbatere cu experții pe care i-am invitat alături de noi în această dimineață. Dânsii vor furniza informații importante pentru acest raport. Este vorba de chestiuni care se leagă de punerea în aplicare a directivei. Serviciul de cercetare al Parlamentului a încercat să evalueze modul în care directiva a fost pusă în aplicare până acum și astăzi rezultatele acestui studiu cerut de Serviciul de Cercetare al Parlamentului ne vor fi prezentate. Așadar, pentru a începe această dezbatere, am să dau cuvântul lui Joseph Dunn, care este director în cadrul Serviciului de Cercetare al Parlamentului și se ocupă de evaluarea impactului și de valoarea adăugată europeană. Domnul Dan. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint. Voiam doar să menționez că noi am încercat la Serviciul de Cercetare al Parlamentului să oferim susținere pentru raportul doamnei Zaborska. biroul a creat acest uh, birou de cercetare pentru a oferi uh, informații pentru rapoartele legislative, rapoartele privind uh, aplicarea legislației europene și așa mai departe. Și noi încercăm să obținem cât mai multe informații de la experți pentru a putea întocmi un raport pentru fiecare comisie care să susțină activitatea raportorului în cauză. Nu este prima dată când uh, iau cuvântul în această comisie, Comisia s-a ocupat de un uh, act foarte important și în legislatura precedentă și cred că merită să vă amintesc că am pregătit un raport referitor la valoarea adăugată europeană care a susținut activitatea doamnei Bauer la acest, pe acest subiect. A fost un raport legislativ din proprie inițiativă realizat în mandatul trecut al Parlamentului și, dacă nu mă înșel, cred că uh, raportul doamnei Zaborska uh, este al doilea sau poate chiar al treilea Uh, a treia încercare, practic. Comisia a încercat să abordeze acest subiect mai devreme și, din păcate, răspunsul Comisiei Europene la acest raport legislativ a fost dezamăgitor până acum. Acum uh, Comisia se ocupă din nou de acest subiect și, într-un spirit de pionierat, încearcă să analizeze punerea în aplicare a directivei din diverse puncte de vedere. Experții de astăzi cred că vor putea să vă ofere perspective foarte interesante. Doctorul uh, Um, Buri se va ocupa de punerea în aplicare, de sunt trei părți. Transpunere, punere în aplicare și uh, partea de uh, sancțiuni. Și uh, sunt uh, probleme pe care le cunoaștem cu colectarea datelor în statele membre, rolul uh, um, organismelor uh, care urmăresc punerea în aplicare a directivei. Sunt chestiuni importante și sper că vor duce la inițiative legislative pe viitor în comisia dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Dan. Și acum am să dau cuvântul primului vorbitor, profesor dr. Suzan Burri. care este lector la școala de drept, uh, la facultatea de drept uh, din Utrecht și este coordonator al rețelei europene a experților juridici în domeniul egalității de gen, care va analiza aspectele juridice în general și uh, mai ales uh, discriminarea indirectă. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru această introducere. Avem acum o nouă rețea europeană a experților juridici, nu doar în domeniul uh, egalității de gen, ci și în domeniul nediscriminării. Și eu sunt expert pe partea de egalitate de gen. Documentul pe care l-am pregătit privind punerea în aplicare a așa numitei directive reformate s-a focalizat asupra conceptelor de discriminare directă și indirectă. Dar eu am extins puțin uh, acest uh, domeniu. Am făcut o analiză juridică a directivei reformate, a dispozițiilor principale ale acesteia și de asemenea, am analizat uh, jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pe lângă aceasta, am făcut o analiză aprofundată a situației din șase state membre de, și experții naționali au uh, răspuns la un chestionar specific uh, pentru acest subiect. Ca um, avocat e important să ținem cont de faptul că legislația secundară, cum este această directivă, nu poate să modifice uh, legislația primară. De exemplu, dispoziția privind egalitatea de plată între bărbați și femei pentru muncă egală sau de valoare egală. Însă, legislația secundară poate să explice, uh, să o explice pe cea primară, deci directiva are un rol important din acest punct de vedere. Un alt aspect important este consecvența între diversele uh, directive care se ocupă de egalitatea de gen și de nediscriminare. De exemplu, în ceea ce privește definițiile și așa numitele dispoziții orizontale, cum ar fi sarcina uh, dovezii sau sancțiunile. De asemenea, cred că este important să luăm în considerare relevanța dreptului internațional, a tratatelor internaționale, mai ales cele ale ONU și ale Organizației Internaționale a Muncii. Uneori, legislația europeană nu este suficient de consecventă față de dispoziții relevante în acest domeniu la nivel internațional, care trebuie să fie aplicate de către statele membre. De exemplu, în ceea ce privește acțiunile pozitive în favoarea femeilor. Directiva a reformat legislația europeană, ceea ce nu înseamnă o reformare la nivel național în anumite state membre s-a adoptat uh, legislație nouă, însă în altele nu s-a considerat necesar adoptarea unor noi acte legislative pentru a pune în aplicare directiva. Eu discut în documentul meu două opțiuni diferite. Prima este posibilitatea unei noi directive și raportul pregătit de doamna Bauer și raportul, proiectul de raport pregătit de doamna Zaborska solicită Comisiei să pregătească o inițiativă legislativă pentru a înlocui directiva. Din punctul meu de vedere, o nouă directivă ar prezenta anumite avantaje și anumite dezavantaje. Și am să numesc câteva dintre acestea. În primul rând, ar actualiza directiva peste 10 ani, ar fi o oportunitate de a uh, oferi drepturi mai uh, robuste, de a consolida jurisprudența Curții de Justiție și ar fi o posibilitate de a lega mai clar această directivă de alte directive relevante, de exemplu în domeniul concediului parental, a muncii cu normă redusă, directiva privind uh, Uh, contractele cu durată determinată și uh, cea privind uh, sarcina. Dar întotdeauna pentru a se putea adopta legislația e nevoie de compromisuri, după cum știți. Și amendamentele cred că trebuie să fie uh, coerente cu uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție, dar din păcate aceasta nu este întotdeauna unitară. Și de aceea cred că lucrurile ar trebui clarificate. De asemenea, uneori avem de-a face cu directive care pun în aplicare acorduri cadru ale partenerilor sociali europeni și doar partenerii sociali europeni sunt în măsură să revizuiască astfel de acorduri cadru. Acesta este cazul directivei privind concediul parental, de exemplu. Deci dacă ați dori o nouă propunere legislativă, aș avea următoarele recomandări de făcut. Să se clarifice obligațiile de punere în aplicare ale statelor membre, acestea nu erau clare în directiva veche, să se includă trimiteri la dreptul internațional, să se recunoască, de asemenea, discriminarea multiplă și intersecțională de asemenea, să se includă o dispoziție referitoare la identitatea sexuală, identitatea de gen, care poate să ducă la discriminări, să se includă clarificări referitoare la principiul plății egale prin codificarea jurisprudenței. De exemplu, aici, discriminarea privind plata bărbaților și femeilor este, um, sigur, nu este permisă fie că e vorba de legislație, de sisteme de pensii, importanța principiului transparenței, care cere ca principiul plății egale să fie aplicat fiecărui element al remunerației. Transparența privind salariile trebuie să fie subliniată. Ați putea să încercați să codificați dispozițiile, eventual și modificându-le, dispozițiile recomandării Comisiei Europene de pe 7 martie 2014 privind transparența salarială. De asemenea, ați putea să vă gândiți și la situațiile legate de delocalizare care, și modul în care acestea ar putea să fie cuprinse în domeniul de aplicare al directivei. De asemenea, aș sublinia nevoia unei abordări consecvente um, anumiți, anumitor uh, factori uh, bazați pe gen, conform uh, de legislației uh, relevante și cazuisticii Curții de Justiție. Sistemele de pensii sunt diferite. Nu toate uh, țările au un sistem pe trei piloni pe care îl cunoaștem noi și acest lucru trebuie luat în considerare. Cred că, de asemenea, dispozițiile privind concediul ar putea să fie tratate separat și poate că ar trebui să existe un instrument juridic nou în acest domeniu. Apoi, termenele. Jurisprudența nu a fost codificată în acest sens și, de asemenea, drepturile la informare ale persoanelor care, care își depun candidatura pentru un loc de muncă. Dacă veți alege să nu solicitați o nouă propunere pentru o nouă directivă, există modalități de a îmbunătăți eficacitatea directivei actuale. Menționez câteva. Consolidarea ă, obligațiilor de monitorizare și de includere a dimensiunii de gen în legislație. De exemplu, se poate ă, elabora și disemina uh, Uh, se pot elabora și disemina instrumente de uh, evaluare a impactului uh, dimensiunii de gen. Să se pună mai mult accent asupra prevenirii discriminării. Cred că ar fi bine. Ceea ce implică și combaterea stereotipurilor și a prejudecăților. Și ați putea să faceți acest lucru în lumina articolului 5 din Convenția privind eliminarea discriminării împotriva femeilor, de exemplu, care se referă la stereotipurile uh, legate de gen. De asemenea, ați putea sublinia că rezultatul care, pe care îl dorește directiva este o egalitate între femei și bărbați. De asemenea, ați putea să diseminați informații privind interzicerea reatribuirii de gen, faptul că există o discriminare uh, pe baza sarcinii, care sigur este interzisă, uh, și nu există niciun fel de excepții la această interdicție și consecințele financiare nu pot fi utilizate ca motiv, ca justificare pentru uh, o astfel de um, discriminare. Ați putea de asemenea să oferiți mai multe informații referitoare la transparența salarială, așa cum ea este codificată în recomandarea comisiei pe care am menționat-o. Și ați putea, de asemenea, să încercați să identificați și alte lacune în protecția persoanelor care desfășoară activități uh, independente, liberale, pentru că mm, diferitele directive nu oferă foarte multă protecție pentru această categorie de persoane. Și ați putea sus, uh, sublinia rolul organismelor care uh, trebuie să monitorizeze și să asigure egalitatea, și um, faptul că acestea trebuie să fie dotate cu resurse corespunzătoare. Și vreau să vă informez uh, cu privire la uh, cercetarea care s-a făcut în Franța, Letonia, Slovacia, Spania, țările de jos și Suedia, șase țări care au fost alese pe baza dimensiunii acestora. Am dorit să existe state membre mai vechi și mai noi și o diversitate geografică. Rezumatul acestei cercetări aprofundate este, merită, merită citit uh, și sunt rezumate pentru fiecare țară care oferă informații clar um, clare referitoare la problemele de punere în practică Um, a directivei referitoare la domeniul de aplicare, la definiții, la concepte, cum ar fi discriminarea directă și indirectă și dificultățile legate de aceste concepte, de aplicare a acestora. Aplicarea și uh, asigurarea aplicării prin sancțiunea directivei și, de asemenea, aceste documente conțin recomandări pentru Parlamentul European, pentru părțile interesate, pentru legiuitorii de la nivel național și pentru Comisia Europeană. Dar aceste studii de caz aprofundate arată diversitatea problemelor în statele membre în legătură cu punerea în aplicare a acestei directive. Contextele juridice sunt foarte diferite. În Franța, de exemplu, și în Spania, directiva a fost pusă în aplicare printr-o nouă lege și dispozițiile referitoare la egalitatea de tratament între femei și bărbați în muncă, în domeniul muncii, se găsesc în multe surse. Însă, în statele, în țările uh, de jos, nu s-a considerat că este necesară o nouă lege pentru punerea în aplicare și există niște legi, legi specifice în acest domeniu. Deci, aplicarea directivei în practică este foarte dificilă. Mulți experți au menționat probleme legate de dovedirea discriminării. Sper că acest document să ofere niște sugestii utile, mai ales pentru doamna raportor. Și fie că decideți să uh, veniți cu noi uh, propuneri sau decideți să sugerați măsuri ulterioare, suplimentare pentru a consolida aplicarea directivei. Sper că va fi un document util. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă doctor Suzan Buri. Și acum trecem la cel de-al doilea vorbitor, Marcela Corsi, de la Universitatea Roma 1 care va analiza eficacitatea directivei în abordarea egalității de remunerare și egalității în domeniul pensiilor. Doamna Corsi. No? Eh, grazie alla presenza di questi magnifici interpreti di cui troppo... Bună ziua tuturor și uh, îmi voi permite să mă exprim în italiană, uh, dat fiind că avem ocazia, să avem uh, șansa de a avea pe interpreți alături de noi. Deci aș dori să vă ofer câteva indicații în ce privește conceptul de salariu în cadrul acestor directive și mă voi referi la două situații diferite. Avem mai întâi conceptul în interpretarea sa tradițională, diferențele salariale, discrepanțele de salarizare, care au fost adesea discutate inclusiv în literatura de specialitate economică, dar și în alte contexte instituționale, inclusiv în afara Uniunii Europene, în diferitele forumuri instituționale. Apoi aș dori să asociez la această dezbatere și uh, chestiunea diferenței care există între nivelul pensiilor pentru bărbați și pentru femei în Europa. Pentru că aceste directive, mă refer la directiva 54 din 2006, nu o mai repet, dar când spun directivă, mă refer la această directivă. Deci, la început constatăm un element pe care doresc să-l subliniez și anume anumite date de care trebuie să ținem cont pentru a putea considera contextul la care se referă această directivă. Deci, ideea este că avem nevoie să avem de date uh, suficient de omogene și de ușor accesibile între diferite țări din UE pentru a putea fi comparabile. Și în cadrul analizei pe care am realizat-o aici, eu am comparat mai ales uh, date provenind din marele baze de date, care sunt disponibile în contextul european, în principal datorită Eurostatului baza de date pe care o folosim în mod tradițional când se calculează uh, indicatorii prin care uh, estimăm uh, aceste uh, disparități între salariile bărbaților și femeilor. Este vorba despre sondajul numit Structural Services, deci un sondaj care acoperă remunerațiile din toate statele membre UE. Apoi am asociat datele provenind din altă bază de date, baza de date EU-SILC, Aici este o bază de date statistice referitoare la uh, salarii și la condițiile de trai ale cetățenilor din diferitele state membre. Și mulțumită utilizării acestei baze de date suplimentare, e bine, reușim să uh, creionăm niște indicatori mai fini care ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă uh, în spatele acestor disparități salariale. Și pornind de aici, asta ne ajută să uh, identificăm situațiile diferite în funcție de gen. Actualmente încă nu există un indicator sau indicator Eurostat care să ia în considerare indicatorii de gen în mod specific pentru situația pensiilor. Și cred că asta este unul dintre uh, primele puncte la care eventuala revizuire a directivei ar trebui să intervine, pentru că ne-ar da niște instrumente de măsură și de control mai fine. Deci, în primul rând, aș dori să vă um, ofer câteva elemente din ce privește concluziile la care am ajuns comparând aceste um, date din cele două surse. Deci în raportul nostru am realizat o anumită serie, o serie de uh, grafice pentru a pune în uh, valoare diferențele la nivel de, de cifre în ce privește uh, discrepanțele salariale bazate pe gen. Deci uh, cu această abreviere din limba engleză GPG, Gender Pay Gap, deci asta e abrevierea care este folosită peste tot pentru trebuie spus că sunt două tipuri de uh, diferențe, disparitate de. Deci există mai întâi uh, calculele tradiționale și vedem că sunt niveluri destul de diferite. Pe exemplu, datele obținute din baza EUSIL ne arată că la nivelul salariului în 2012 apare, ajungem la o diferență de 31, câteva procente diferență. Uh, ceea ce este diferit față de cifrele cu care lucrăm de obicei în rapoartele Comisiei Europene. Deci vedem că diferența între cele două uh, tipuri este destul de mare, dar trebuie să urmărim și dinamica acestor indicatori în timp. Și în uh, raportul meu m-am axat uh, mereu pe perioada începând cu 2005 și mai ales pe perioada 2015-2012, după adoptarea directivei. 2012 este ultimul an în care, pentru care avem date și indicatorii datele uh, provin de pe site-ul Uniunii Europene. Uh, vorbim deci despre un procent de 17% aproximativ în 2005, care merge până la 16% în 2012. Dar când folosim datele EU-SILC, uh, observăm uh, alte cifre pentru această tendință. Însă dacă veți urmări și curba verde, cea care indică diferențele în ce privește nivelul pensiilor. Ei bine, aici ajungem la o disparitate de 38%, uneori chiar 38,6% în 2010. Deci, vedeți, și aici vedem că în funcție de datele folosite, cursorul n-a evoluat neapărat așa de mult și așa de bine pe cât s-ar fi sperat. Deci aceste observații au contat foarte mult în elaborarea raportului nostru. Trebuie să vă spun că uh, această problemă a disparității uh, de remunerație și la salarii și la pensii constituie, de fapt, două elemente care sunt foarte, foarte importante. Oricum, eu cred că de, până în prezent nimeni nu efectuase o astfel de comparație. Bineînțeles, uh, acum uh, dispunem de mai multe date, mai ales mulțumit acestei baze de date EUSIL. Bineînțeles, nu le pot comenta și prezenta acum pe toate. Sper că veți avea ocazie, timp de a consulta raportul uh, în amănunt. Și în ce privește concluziile, caracteristicile individuale pe care am putut să le măsurăm noi, constatăm că diferențele sunt foarte pregnante, mai ales diferențele salariale, care Uh, mă refer la lucrătoarele, mai ales la femeile care lucrează cu normă redusă, acolo intervin cele mai mari diferențe, apoi intervin diferențe bazate pe tipuri diferite de contract, ne referim la contractele pe durată determinată, care, unde intervine de fapt o anumită discriminare salarială. Deci, uh, în plus, uh, influența acestei diferențe bazate pe gen crește odată cu vârsta, deci cu cât uh, persoana în cauză are o vârstă mai înaintată, uh, modul în care este afectată de această discriminare de gen este, uh, crește și el. Există de asemenea multe și multe diferențe care țin de uh, tipul de loc de muncă și de sectorul în care este activă o persoană. Deci asta, bineînțeles, ne readuce la tema segregării ocupaționale, la care mă voi referi mai târziu. Uh, dar deocamdată aș vrea să mă refer la disparitatea uh, de remunerație în, în pensii și aș vrea să mă refer aici la uh, un alt grafic care se referă deci și la diferențele salariale. Bun, rezultatul este deja cunoscut, dar mă bucur că pot demonstra pe perioada 2006-2012 uh, dacă cineva lucra în sectorul public, E bine, asta induce o mare diferență față de, dacă, de sectorul privat. Disparitatea de remunerație nu dispare nici în sectorul public, chiar dacă aici ar fi mai ușor. În orice caz, însă, cei care au avut un post în sectorul public au beneficiat de o disparitate mai mică decât în sectorul privat. Deci vedem că în sectorul public există instrumente pentru a uh, lucra uh, mai bine împotriva uh, acestei forme de discriminare. Bineînțeles, și în sectorul privat există pași înainte care pot fi făcuți, dar aici trebuie să intervină toți partenerii sociali, sindicatele, convențiile și contractele colective de muncă. revenind la chestiunea pensiilor, uh, Eh, spuneam deci că de fapt aici disparitatea de morație este mult mai eh, ridicată. Dar aici trebuie să mă refer și la eh, altă chestiune, natura pensiilor. Știm că în ultimii ani au fost întreprinse multe reforme asupra sistemelor de pensii și de aici intervin niște consecințe. Noi piloni au fost introduși în sistemele de pensii, Eh, mă refer, bineînțeles, la eh, sistem și la sistemele de pensii private care se dezvoltă. Ei, și de fapt, eh, această disparitate de gen ce privește remunerația la pensii este amplificată, se intensifică în sistemele de pensii private. Deci avem aici trei curbe în graficul. Bine, nu pot acum să iau fiecare stat membru în parte și să-l discut, n-aș avea timpul necesar. Dar dacă ne uităm la linia albastră, uh, aici găsim uh, această disparitate de 38,5% în 2012, nivel de disparitate. Apoi, uh, linia, linia verde, dacă ne referim la persoane care au doar uh, o pensie privată. Și aici vedem că această disparitate este și mai mare. Uh, în 2011, 53% uh, diferență. Iar dacă ne uităm, spre exemplu, la persoanele care uh, au o pensie publică și una privată, dacă ne uităm doar la, la pensia privată, constatăm o diferență și mai mare, de 70%. Deci ce, e clar ce se ascunde în spatele unei astfel de situații. Desigur, asta înseamnă că pentru femei există o uh, imposibilitate de a continua să plătească contribuții uh, sociale la un astfel de sistem. Mă voi referi din nou la acest punct un pic mai târziu, dar uh, în concluzie am efectuat un studiu asupra acestor doi indicatori pentru a demonstra că există niște elemente comune pentru aceste două probleme. Dar să fac o precizare între toate aceste variabile diferite, în analiza mea, am integrat și o altă variantă, o variabilă, care uh, încearcă să țină cont de diferitele opțiuni aplicate într-un stat membru. Am folosit date oferite de Comisia Europeană, nefiind eu însă juristă. Și, deci, pe baza uh, acestor documente, uh, dacă ne uităm la țările care au uh, introdus directiva, practic în toate țările în care a fost introdusă această directivă, uh, conform datelor de la Comisie, constatăm o scădere a nivelului de disparitate uh, a remunerațiilor la salarizare și la nivelul de pensii. Am încercat deci să ținem în cont de anal- în analiza noastră de diferiți factori care intervin aici, nivelul de studii, uh, uh, sectorul în care se lucrează, uh, prezența sau nu a persoanelor migrante, deci o serie întreagă de variabile. Am încercat deci să obținem o analiză cât mai fină. Am făcut apel și la datele oferite de institut datele oferite de Institutul de Studii de Gen și uh, este un institut care face, face o muncă foarte importantă și ne poate ajuta. Apoi, în ce privește chestiunea salariului minim, veți vedea că apare o, este o problemă gravă, de fapt, mai ales când vorbim despre reducerea acestor diferențe la nivelul de pensii. Deci trebuie totuși să, să existe un control, uh, niște reguli pentru venitul minim, nu? Deci ar fi de dorit să, ca această idee să, să fie înscrisă în event, direct, eventuala directivă revizuită. Deci, iarăși, nu am timp să uh, mă refer la toate datele de această analiză, dar dacă mai este nevoie de precizări, acum să vorbim despre recomandări. Deci bine, uh, domeniile în care ar trebui să intervenim sunt aceleași ca de obicei. Uh, mă refer aici la așa numitul raport Bauer, Iarăși nu reiau pe rând toate elementele de aici, dar trebuie spus totuși că este pur și simplu obligatoriu ca uh, UE să-și asume, uh, să tragă învățămintele din toate experiențele în acest domeniu, în așa fel încât să, uh, să poată colecta, pune împreună Uh, toate aceste lecții, toate aceste experiențe. Și acum vorbesc și în nume personal. De multe ori este această tendință să reîncepem totul de la zero. Dar este important să ne putem sprijini și pe uh, toate experiențele deja acumulate la nivel național, sectorial și așa mai departe. Și din acest uh, punct de vedere, în ce privește intervențiile care ar putea interveni, deci uh, Trebuie, deci, să avem niște obiective specifice și uh, mi-ar plăcea, sper că mulțumită intervenției comisiei dumneavoastră, aș, mi-aș dori ca comisia să fixeze niște obiective uh, de atins uh, pe termen mediu. Deci care încep, atât în ce privește disparitatea salarială și a pensiilor, deci de întărirea, ridicarea nivelului de transparență și um, de intensificarea uh, mijloacelor de luptă împotriva discriminării. Bineînțeles, în primul rând trebuie crescut și gradul de conștientizare, dar trebuie și să invităm Comisia Europeană să uh, fixeze în relațiile sale directe cu statele membre, să introducă o metodă deschisă de coordonare, ceva care a fost deja utilizat în ce privește pensiile, dar credem că ar putea fi și mai precisă în ce privește integrarea perspectivei de gen. Uh, trebuie să reamintesc că în 2012, uh, Comisia ne-a demonstrat deja că uh, provocarea care ne confruntam ținea, era foarte mult legată de uh, uh, perspectiva de gen. Urmează să apară și un raport pe această temă și uh, m-aș bucura să vedem dacă uh, putem regăsi aceste aspecte în timp cuvismos os quatro oradores. Mulțumim, uh, doamna Corsi. Din păcate, timpul este foarte scurs, până doamna președinte, deci uh, pro- propun să dăm cuvântul tuturor invitaților și apoi să avem uh, dezbaterea finală cu cei uh, patru invitați. Pentru... Deci așteptăm pentru întrebări după ultima prezentare. Și dăm, voi da acum cuvântul uh, doamnei Schwarzmüller de la Universitatea Tehnică. care face parte și din echipa profesorului Velpe care se va referi, deci, la eficiența directivei în ce privește evaluarea și clasificarea locurilor de muncă. Thank you very much. Um, I'm going to present... Mulțumesc foarte mult. O să prezint uh, rezultatele în ceea ce privește evaluarea locurilor de muncă și clasificările. O să încep cu o definiție scurtă. Ce se înțelege prin uh, evaluare și clasificare neutră din punctul de vedere al uh, genului, apoi voi vorbi despre punerea în aplicare actuală în statele membre și apoi o să vă dau câteva recomandări specifice cu privire la modul în care ar putea să crească și mai mult punerea în aplicare. În directivă, conceptul de muncă cu valoare egală este definit. Se spune că persoanele care desfășoară aceeași muncă cu valoare egală ar trebui să primească aceeași remunerare ceea ce înseamnă că un mecanic sau o secretară care uh, fac aceeași uh, muncă cu valoare egală va trebui să primească um, aceeași remunerare. Dar cum se evaluează dacă munca este de valoare egală? Se face o evaluare și o clasificare a lucrurilor de muncă pentru a trage această concluzie. Sunt uh, niște sisteme de evaluare și clasificare a lucrurilor de muncă care țin cont de o serie de cerințe importante pentru postul respectiv, cum ar fi competențele, răspunderea, condițiile de muncă după care se um, potrivesc anumite niveluri de uh, salarizare pentru aceste condiții. Se evaluează că dacă se folosesc aceste sisteme, acestea ar trebui să fie neutre din punct de vedere al genului. Din păcate, sunt foarte puține recomandări uh, menționate explicit în directivă despre cum ar trebui ca aceste sisteme să fie neutre din punct de vedere al uh, sexelor. Se spune doar că trebuie să se evalueze aceste competențe, aceste cerințe, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Se mai uh, oferă câteva informații în ceea ce privește aceste sisteme în documentul de lucru al comisiei, dar n-am să intru în aceste detalii, însă deja o primă, evalu- o primă recomandare ar fi ca aceste recomandări să fie incluse eventual într-o posibilă revizuire a directivei pentru ca statele membre să aibă un, un instrument care să le permite să conceapă sistemele lor într-un mod neutru. Acum, în ceea ce privește implementarea actuală în statele membre, Pot să vă spun că ne-am uh, axat pe șase state, Germania, Franța, Letonia, Malta, Suedia și Regatul Unit. Cât despre um, guverne, putem să spunem că nivelul de punere în aplicare este încă destul de scăzut, cu excepția Regatului Unit, unde există linii lucrare destul de elaborate despre cum ar trebui să se facă mai neutre aceste sisteme. Dacă ne uităm la partenerii sociali, vedem că, în general, sindicatele sunt uh, deosebit de active, mai uh, active decât uh, patronatele și sunt în special active în Franța și în Regatul Unit. Însă, nu există um, cu adevărat linii directoare care să permită o neutralizare a acestor sisteme. De asemenea, se observă nivele, niveluri diferite destul de mari între statele membre. De exemplu, la nivel de partener social nu există activități specifice în Letonia, Malta, dar există unele foarte specifice în Franța, Suedia și Regatul Unit. Vedem că există așadar loc de îmbunătățire și mai mare a acestor sisteme de clasificare și de evaluare a locurilor de muncă și noi am dorit să dăm câteva recomandări despre cum ar trebui să facă acest lucru. În primul rând, am recomanda să se sporească directiva, să fie mai detaliată, cu niște linii directoare despre cum ar trebui ca aceste sisteme să fie neutre din punct de vedere al sexelor. Din punct de vedere științific, sunt multe lucruri care se pot face de exemplu, uh, comisiile de evaluare care realizează această evaluare în cadrul companiilor și organizațiilor ar trebui să fie și ele neutre din punct de vedere al sexului, ar trebui să fie formate din bărbați și femei în mod egal, ar trebui să existe formare uh, vis-a-vis -vis de stereotipurile de gen, pentru că știm că acestea implică de multe ori o subevaluare a competențelor specifice femeilor, care duce la o plată mai proastă la, final, la sfârșit. Și de asemenea ar trebui ca aceste comisii să fie trase la răspundere pentru deciziile lor de către comitete independente, pentru că s-ar putea ca uneori să se bazeze evaluarea lor pe niște stereotipuri de gen. De asemenea, în fișele de post se pot face modificări este important ca um, titlurile să fie neutre și ele, ca să nu angreneze stereotipuri de gen, de exemplu, uh, să se spună uh, în română nu merge, președinte sau președinte, nu doar președinte, chairman în, în engleză sau chairperson. De asemenea, um, în ponderea um, Uh, factorilor. Trebuie să, fie, să, ține, să se ține cont de anumite competențe care adesea sunt evaluate, însă care um, sunt foarte specifice. Fiecare înțelege în mod diferit um, uh, o anumită competență, ceea ce face um, ca um, titlurile posturilor și fișele de post să fie foarte diferit alcătuite. De asemenea, ar trebui să se uh, colecteze date standardizate. A trebuit să se facă um, chestionare în rândul celor care dețin posturile, precum și, celor, și colegilor sau șefilor, pentru a vedea um, care ar fi um, diplomele și care ar fi ceilalți um, factori care ar fi necesari pentru un post. De asemenea, trebuie să se facă o ponderare a factorilor și subfactorilor. De exemplu, um, cât de importantă este sensibilitatea unei persoane față de uh, aptitudine de rezolvare a problemelor. Pentru că s-a constatat că s-a făcut o subevaluare sistematică a competențelor de tip feminin, cum ar fi uh, sensibilitatea și relațiile um, și raționarea socială. Ar trebui ca acestea să fie um, evaluate așa cum trebuie și dacă um, competențele feminine uh, sunt subevaluate, ar trebui să facă o revizuire. De asemenea, trebuie să se examineze nivelurile de cerințe și acestea sunt evaluate, dar trebuie să fie făcute dinainte. Trebuie să se hotărască asupra diferitelor puncte pe care le poate ajunge un post, le poate ajunge un post în, într-un anumit nivel. Pentru că de multe ori se face o redefinire, um, femeile fiind uh, categorisite în um, niveluri de salarizare mai scăzute. Am um, în felul acesta s-ar putea reduce diferențele de salarizare. Însă, fișele de posturi pe care le-am generat noi în evaluarea noastră E bine, acestea pot fi folosite și pentru a spori accesul femeilor la locuri de muncă, lucru care se poate face prin utilizarea acelor factori bine definiți pentru procesele de selecție, pentru evaluarea competențelor candidaților și pentru conceperea de evaluări neutre, de asemenea și pentru publicarea de posturi într-un mod neutru. De asemenea, am recomandat ca directiva să fie completată în ceea ce privește negocierile de plată și uh, plată pe bază de performanță, pentru că sistemele de evaluare a slujbelor uh, se presupun întotdeauna că um, e vorba de o corespondență directă între îndeplinirea cerințelor și plată, însă adesea e vorba de um, posturi care sunt uh, plătite în funcție de performanță aceste lucruri nu ar putea să fie tratate de sistemele de valoare și de clasificare a locurilor de muncă și se știe că atunci când se fac negocieri, um, când femeile cer mărire de salariu, acest mm, primesc um, de fapt o reacție negativă, ori nu primesc banii pe care ei vor, ori sunt um, chiar admonestate. De asemenea, există o serie de uh, stereotipuri care se mm, propagă. E nevoie așadar de linii directoare specifice, astfel încât uh, negocierile de plată și uh, uh, plată pe bază de performanță să fie făcute în mod neutru. Avem astfel de recomandări în documentul nostru. De asemenea, am recomandat o promovare și mai mare a, a um, acestor sisteme de evaluare și de clasificare a locurilor de, mun- de muncă um, trebuie să, acestea trebuie să fie publicate, aplicate, trebuie să existe sisteme um, de sisteme proactive din partea autorităților, pentru că există o serie de impedimente, și anume faptul că organizațiile care se ocupă nu știu cum să facă acest lucru, e nevoie de linii de directoare și de uh, liste cu lucruri de făcut pentru ca acest lucru să se întâmple. De asemenea, ar fi um, util să existe o bază de date europeană unde să fie enumerate uh, condițiile, factorii de care am um, vorbit, pentru că în felul acesta um, fiecare organizație nu ar mai trebui să facă această evaluare pe cont propriu, să reduce eforturile și costurile. Și o ultimă recomandare, considerăm că pentru monitorizarea directivei ar fi important să se facă un sondaj în statele membre care să evalueze măsura în care organizațiile pun deja în aplicare acest, um, aceste sisteme neutre din punct de vedere al uh, sexelor. Acest lucru ar fi util și când s-ar considera revizuirea um, directivei. În felul acesta s-ar face o evaluare longitudinală a directivei. S-ar face sondajul acum și apoi ar apărea revizuirea directivei care a intrat în vigoare și s-ar vedea dacă s-au făcut într-adevăr um, îmbunătățiri. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă pot uh, răspunde cu plăcere. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum domnului Dorota Șaleva de la Universitatea din Varșovia, care va vorbi despre rolul uh, concediilor pentru creșterea copilului, concediile de maternitate și cele de paternitate în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă. V-am rugat să vă mențineți la o prezentare de 5 minute. Madam Chair, can I, can I just ask a question while we're waiting for the computer to be hooked up? Is it possible that we can be sent... Vreau să adresez o întrebare. Am putea să primim uh, uh aceste materiale? Pentru că mi-e greu să citesc uh, informațiile de pe diapozitiv de aici. Sigur, sigur, vor, o să rugăm secretariatul să le trimită tuturor. Bun. Doamna Seleva, Vă mulțumesc. Am să încerc să fiu foarte succintă. Rolul meu a fost acela de a revizui punerea în aplicare a directivei reformate, dar doar în ceea ce privește concediul maternal, parental și concediul de adopție. Și m-au interesat cel mai mult dispozițiile generale care definesc uh, tratamentul mai puțin favorabil al femeilor în ceea ce privește uh, concediul de uh, maternitate sau concediul Uh, prenatal, care o formă de discriminare. Apoi, protecția împotriva uh, pierderii locului de muncă, deci reîntoarcerea la locul de muncă trebuie să fie uh, garantată. În articolul 15 se spune acest lucru și în articolul 16. În procesul de revizuire m-a interesat și transpunerea directivei în uh, sistemele juridice naționale, dar m-a interesat uh, și mai mult impactul asupra societății al acestor um, dispoziții, impactul pe care ele ar trebui să-l aibă asupra societății. În ceea ce privește transpunerea dispozițiilor juridice în uh, sistemele juridice naționale, am încercat să identific mai multe provocări. În primul rând, provocări referitoare la protecție, la amplitudinea protecției, dacă aceasta este explicită menționată în sistemele eh, juridice ale statelor membre. Și am găsit niște probleme referitoare la definiția protecției uh, Um, la tipul de lucrători care erau uh, acoperiți de această protecție, dacă protecția era parțială sau deplină. Sunt state membre care încă mai au probleme în acest domeniu. Și a existat și o altă problemă referitoare la um, pierderea locului de muncă și la um, uh, accesului la, și accesului la justiție pentru persoanele care au fost victime ale discriminării. Uh, și aici, sigur, problema mare o reprezenta sacina dovezii, dar și costurile uh, procedurilor juridice. Procedurile acestea sunt uh, îndelungate și disuasive pentru multe persoane. Și am văzut că uh, numărul de persoane care încearcă să introducă acțiuni în justiție Um, este mult mai mare decât uh, cel al persoanelor care reușesc în cele din urmă să obțină um, compensații, despăgubiri pentru um, daunele suferite. Dar există și exemple pozitive. Sunt uh, state membre care au uh, dispoziții favorabile pentru a se asigura uh, protecția. De exemplu, în Bulgaria s-a decis că trebuie să existe o parte terță care să supravegheze procesul în cazul lucrătorilor uh, vulnerabili. În Italia și Portugalia, guvernul a decis că e nevoie ca un funcționar al autorității publice să fie prezent în uh, timpul procesului de reziliere a unui contract de muncă pentru a um, asigura echilibrul de forțe între angajat și angajator. Și cu toate că um, există deficiențe și probleme în acest domeniu, există și mai multe probleme în, privind punerea în aplicare a acestei uh, uh a acestor dispoziții. Există o uh, disparitate între practică și între dispozițiile uh, formale sunt și țări de, despre care nu avem foarte multe date. Știm, de exemplu, doar că în Regatul Unit aproximativ 10% dintre femei sunt concediate în momentul în care vor să se reîntoarcă la muncă după concediu de maternitate. În țări ca Italia, Republica Cehă, Portugalia, femeile sunt uh, presate să își dea concediul, să se retragă de la locul de muncă, uh, să-și dea uh, demisia Uh, în momentul în care doresc să beneficieze de concediu uh, de maternitate. Și, uh, într-adevăr, nu avem date complete pentru a vedea situația, dar ar, și ar fi foarte important să se pună accentul pe colectarea de date. Vreau să subliniez și o a doua chestiune, și anume cea a unui segment dezavantajat pe piața muncii. Există, sigur, um, legislația care oferă protecție pe piața muncii. Dar uh, mă gândesc la mamele care sunt angajate pe contracte cu durată fixă și care contracte nu sunt prelungite după ce uh, femeile care au avut concediu de maternitate se reîntorc la locul de muncă. Sau ce se întâmplă cu femeile care sunt angajate în temeiul uh, legislației civile? Ele sunt fără protecție. Ce m-a surprins, de asemenea, este faptul că cetățenii europeni par să nu-și cunoască drepturile. Pentru că dacă ne uităm la datele de aici, aproximativ 50% din toți cetățenii europeni nu își cunosc drepturile în, cazul de, în caz de discriminare sau de hărțuire. Luând în considerare toate aceste informații, aș avea o lungă listă de recomandări de făcut, dar vreau să subliniez acum faptul că văd o nevoie din partea uh, ca cam comisia să facă presiune asupra statelor membre să monitorizeze cazurile de discriminare în materie de cifre, tip de discriminare și căi juridice uh, care pot fi utilizate. De asemenea, e nevoie să se ia acțiuni, să se întreprindă acțiuni pentru a îmbunătăți um, cunoașterea drepturilor de către angajați. Poate ar fi nevoie, de asemenea, să se uh, insiste asupra protecției, asupra consolidării protecției angajaților care uh, au contracte atipice sau contracte cu durată determinată. Acestea sunt uh, uh, un tip de contracte care ar trebui să fie uh, privite mai de aproape. Și apoi poate că ar fi, există șanse ca directiva privind concediul de maternitate să fie adoptată. Am să revin acest subiect uh, atunci când vorbesc a doua oară, mai târziu, în cursul ședinței de astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Vă mulțumim, doamna Seleva! Și haideți să trecem acum la dezbatere vă rog să încercați să fiți cât mai succinți posibil, astfel încât experții noștri să aibă timp să răspundă la întrebări și la comentarii. Să începem cu doamna raportor. Doamna Savorska, dacă doriți să luați cuvântul. Nu, nici moment nu ai scris. I'll, I'll be very brief. Um, yeah, yeah. Uh, yeah. Da. Doamna Bilder. Mulțumesc pentru prezentări, mi s-au părut fascinante și e interesant de văzut uh, cât de mult uh, variază lucrurile uh, în Europa. Transparența salarială și diferența privind pensiile, într-adevăr, sunt o chestiune foarte foarte importantă. Dacă nu există o paritate salarială acum, da, vei plăti mai târziu, în momentul în care ești la pensie. Um, un uh, lucru pe care nu l-a menționat uh, nimeni a fost uh, procesul de uh, um, obținere a despăgubirilor. Există uh, în legislația britanică, lucrurile sunt foarte clar uh, um, explicitate, dar am înțeles că în alte țări lucrurile nu stau la fel. În orice caz, uh, când e vorba de uh, despăgubiri, uh, um, în cazul uh, de conflict între angajată și angajator, uh, femeia angajată este uh, dezavantajată pentru că șeful, șefii bărbați sunt de obicei foarte fermi. Și mă tem că din cauza diferențelor în nivelul pensiei vom vedea un fenomen de migrație între sistemele de pensie. Uh, atunci când uh, femeile nu vor putea să acceseze o pensie uh, demnă în statele membre de origine. Și, de asemenea, mi se pare că este o foarte, foarte mare problemă pe care ați uh, ilustrat-o bine, lipsa cunoașterii drepturilor. Eu am lucrat într-un ONG care oferea consultanță oamenilor cu privire la drepturile acestora și este incredibil să vezi cum oamenii nu-și cunosc drepturile. Uh, și ar fi foarte bine să facem presiune asupra guvernelor statelor membre să uh, promoveze mai mult prin campanii uh, informarea cetățenilor în acest sens. Mulțumesc, doamna Bearder. Doamna Morvai. Köszönöm szépen az egyenlő munkáért, illetve... Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că oamenii ar trebui să lucreze să primească o remunerație egală pentru o muncă egală. Acest principiu era deja prezent în legislația din 2006, însă este o poveste lungă pentru că apare încă din legislația precedentă. De fapt, este o normă juridică obligatorie, așa că, până la urmă, și directiva aceasta este un, un instrument obligatoriu care trebuie să fie transpus în legislația fiecărui stat membru. Asta înseamnă că, indiferent la despre ce stat membru uh, vorbim, vorbim despre o obligație juridică. Uh, nu poate exista o diferență de salarizare, de remunerare între bărbați și femei. Și cu toate astea, tocmai am aflat în aceste prezentări că încă există uh, disparități, uneori chiar șocante. Și eu cred că și uh, cetățenii Europei uh, simt pe propria piele uh, ce înseamnă această situație. Femeile sunt de multe ori, prea des, mult mai puțin plătite decât bărbații pentru aceeași muncă. Cum este posibil așa ceva? Este o întrebare simplă și de aceea aș vrea să întreb. Uh, cum se poate că această situație uh, persistă? E ceva contradictoriu. Cum de suntem încă în, într-o astfel de situație? Pentru că până la urmă uh, această, avem deja deci o normă juridică obligatorie încă de 2006, ba chiar dinainte, dar iată, în anumite state membre uh, această obligație nu este respectată, deci cum se poate așa ceva? Și mai e o întrebare. Dacă ce se întâmplă dacă cineva încearcă să uh, forțeze punerea în aplicare a acestei norme? Um, dacă există, să zicem, o, o plângere în sistemul uh, în sistemul juridic, dar apare totuși aici o problemă. Ce se întâmplă dacă, să zicem, uh, uh, angajate, lucrători, femei nu au până la urmă mijloacele financiare de a întreprinde o acțiune juridică? Uh, ce alternative sunt la dispoziția femeilor care suferă de această discriminare? Și deci tocmai pentru că ele câștigă mai puțin nouă mijloacele de a întreprinde. Există vreun mijloc de a le oferi un sprijin în așa fel încât să poată declanșa o procedură juridică pentru punerea în aplicare corectă a, a principiului? Deci, de fapt, ce fel de oportunități au la dispoziție aceste femei? Deci, unde se pot, cui se pot adresa aceste femei care suferă de această discriminare? Mulțumesc! Já jsem se chtěla zeptat, a teď nevím, na kterou z eh, těch... Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Soidrova. E drept că e foarte greu de răspuns. Nu știu cum putem rezolva eh, problema, dar mă întreb dumneavoastră, credeți că această diferență, așa cum a fost des, descrisă, discrepanța de remunerare și eh, pozițiile care pot fi ocupate, inclusiv până la nivel de pensii, intervin aici anumiți factori care spun că de fapt ne arată că legislația europeană și națională nu este respectată, dar asta de unde vine? De Înseamnă că disparitatea este cauzată și uh, oare și de această faptul că perioada în care femeile se ocupă de creșterea copilului nu este compensată? Dar iată că ați uh, pus în lumină niște dovezi în datele dumneavoastră cum că în anumite state membre această perioadă este compensată totuși ulterior la nivelul pensiilor. Deci atunci poate am putea ajunge la un grad de disparitate mai redus. Da, uh, și eu aș dori să pun o întrebare, doamna Corsi. Ne-ați uh, vorbit despre o creștere a diferenței de salarizare în cazul contractelor uh, cu o fracțiune de normă și contractelor pe durată determinată. Faptul de a lucra într-o astfel de situație ne expune la o, un grad mai mic, mai scăzut de protecție în contractele colective și în întrebare în ce privește controlele, inspecțiile. Uh, Inspecția muncii. Mă întorc acum către doamna Seleva și dumneavoastră v-ați referit la uh, cazul concedierilor când vorbim despre femei însărcinate sau uh, mame care lucrează. Eu aș vrea să știu dacă uh, nu cumva se întâmplă, dacă nu pot exista niște inspecții ale muncii care să meargă și să verifice în specific la locul faptelor aceste situații. Pentru că este nevoie probabil totuși de un control specific, uh, mai ales că aceste persoane își cunosc mai puțin drepturile. Ceas, ktorý je určený na diskusiu o mojej správe. Da, poate că se poate uh, scurta timpul uh, pentru alocat raportului meu, dar nu nicio problemă, pentru că informațiile pe care le-am primit de la experții invitați sunt foarte importante. Vreau să adresez și o întrebare. S-a vorbit despre o legătură între concediul de maternitate. Doamna Seleva uh, uh, vorbea despre o legătură între concediul de maternitate și diferența salarială. Nu credeți că uh, ar fi util să se facă un studiu independent pe acest uh, domeniu și să se facă o defalcare între femeile care lucrează și nu au copii, deci care nu au fost niciodată în concediu de maternitate, și pe de altă parte femeile care au uh, beneficiat de unul sau mai multe concedii de maternitate. Deci, pentru a vedea care este diferența salarială uh, după prima sarcină, în ce măsură aceasta apare sau și cum evoluează ea. Deci, uh, vrem să vedem dacă femeile care nu au copii uh, au un salariu mai mare sau mai mic. Dacă există o diferență, atunci e o chestiune de discriminare. Sau este o, o consecință firească a faptului că o categorie de femei au copii. Uh, N-ar fi bine să cerem un astfel de studiu? At which uh, when I... Doamna președinte, am să vă dau cuvântul să răspundeți. Vă rog, uh, în un minut uh, pe scurt la toate, pentru a răspunde la toate întrebările. Well, I have to pick one issue. Deci, va trebui să mă concentrez pe o temă. Eu cred că um, monitorizarea care a fost uh, menționată de câteva antevorbitoare, eu cred că, da, în, uh, în acest domeniu știm că există anumite planuri pentru egalitate care sunt importante în anumite țări, dar și, așa cum s-a menționat adineauri, și inspecția muncii poate juca un rol. Și cred că nu se întâmplă suficient de des în practică. Uh, și mai ales faptul că uh, multe femei care se simt uh, discriminate în astfel de situații uh, nu depun plângere în justiție. Uh, V-ați referit și dumneavoastră la asta. Deci, vedeți, este și o componentă de prevenție care trebuie să fie mai activă. Pentru că, iată, sunt foarte puține uh, procese, proceduri juridice, pentru că uh, sunt atâtea situații în care mm, persoanele discriminate nu au acces la un sprijin juridic. Bine, eu nu cred că nu, problema e că nu dispunem de norme juridice. Pentru că instrumentele juridice există deja de foarte mult timp. Principiul egalității uh, de remunerare există, dar punerea în aplicare pe teren depinde de mulți factori. De exemplu, când o, o persoană este discriminată și trebuie să se să declanșeze o procedură, atunci pot apărea diferite complicații. Deci să nu uităm că este nevoie și de prevenție. Deci am încercat să nu depășesc timpul, pare rău. Vorrei riprendere la domanda sul part-time, perché mi dà anche l'occasione per... Da, io aș vrea acum să răspund la întrebarea ce privește contractele cu normă redusă. Voi încerca să reformulez ce spuneam adineauri. În ce privește, deci, disparitățile de remunerare, în cazul uh, contractelor cu normă redusă, s-a ajuns la un uh, nivel de 16% în 2012. Deci vedem aici că diferențialul este mai mare. Uh, ce se întâmplă este există și un factor secundar, se există mai mulți bărbați decât femei. Până la urmă, da, diferența de gen în contractele cu normă redusă uh, ține și, implică și factorul următor. Sunt mai mulți bărbați care au un, au un astfel de contract. Uh, de multe ori vorbim și despre uh, slujbe uh, cu un grad ridicat de calificare. Și în aceste cazuri, de altfel, constatăm că nivelul de uh, disparitate, de inegalitate este similar cu, cu cel din, alt, din alte sectoare. Practic, uh, asta se întâmplă, dar cu cât nivelul de pregătire crește și diferențialul acesta de remunerare crește. Da, asta este eu, timpul scurt. I would like to answer to Mrs. Uh, da, aș dori să răspund doamnei Morvai din Ungaria. Ați întrebat de ce statele membre nu pun în aplicare dispozițiile juridice. În ce privește clasificarea ocupațională, uh, aș zice că, de fapt, acest element nu este atât de bine scos în evidență în directivă, este doar menționat. Și cred că există aici și o lipsă de conștientizare. Pentru că uh, de multe ori sistemul pare obiectiv, dar de fapt există uh, așa, anumite um, prejudecăți bazate pe gen, stereotipuri, care pe undeva eu cred că asta împiedică statele membre să formuleze recomandări mai specifice, pentru că de multe ori probabil nici nu realizăm că există anumite probleme în sistem. Asta este, din păcate, încă mai este de muncă pentru, a, pentru acest principiu al egalității de tratament. Bine, eu voi încerca să răspund la două întrebări mai întâi din partea doamnei Iorova o întrebare legată de compensații pentru uh, perioada în care femeile se ocupă de creșterea copiilor. Deci există diferite uh, moduri în care anumite țări uh, acordă anumite puncte, credite pentru a compensa perioadele în care femeile s-au ocupat de creșterea copiilor uh, acasă. Însă este o problemă și mai mare aici și asta este că uh, Uniunea Europeană s-a ocupat de acest punct. Problema este, de fapt, că uh, femeile au nevoie să aibă oportunități de a reveni în câmpul muncii. Dar asta înseamnă că există și nevoie de un uh, uh, stat providențial care să pună la dispoziție niște structuri pentru îngrijirea copiilor, în așa fel încât femeile să poată reveni în activitate. Și era încă o întrebare ce privește um, rolul inspecției muncii Colegele mele s-au mai referit la acest punct, dar eu cred că raportul nostru și alte rapoarte, ne, inclusiv în Polonia, ne arată că sunt situații în care lucrătorii sunt mai vulnerabili în toate aceste situații, o, o procedură juridică între un angajat și angajator. Și de multe ori angajații nu vor să intre într-o procedură pentru că nu vor să-și riște locul de muncă. Mulțumesc! Ok, thank you so much everybody. Mulțumesc tuturor, spune doamna președintă. Să trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, și anume discuția privind acest raport în punerea în aplicare a directivei și punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și a egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă. Dăm cuvântul doamnei Zagorska doamnă um, președintă, madame la Mulțumesc, uh, doamna președintă, dragi colegi. Cred că dezbaterea aceasta de astăzi este, de fapt, o parte integrantă în dezbaterile noastre pentru adoptarea acestui raport. Deci avem aici un proiect de raport care încearcă să uh, formuleze niște soluții uh, privind punerea în aplicare acestui principiu a egalității de șanse și de tratament între bărbați și femei în uh, materie de um, ocupare și de încadrare în muncă. Deci, această problematică a fost vizată deja de mai multe rapoarte. Deja cu câteva săptămâni în urmă se discutau uh, se discuta aceeași temă cu ocazia raportului colegului nostru, domnul Tarabela. Acum, după 10 ani de experiență pe care am acumulat-o ca eurodeputată și membra acestei comisii, eu am încercat ca, pe de o parte, să descriu uh, situația în care se găsesc femeile legate de uh, disparitatea de remunerare și discriminările la locul de muncă, iar, pe de altă parte, am luat în considerare și pozițiile exprimate de colegii noștri din Parlament și, de asemenea, poziția Consiliului. Deci, am încercat în, să propun în acest proiect de raport uh, uh niște piste cât mai realiste, în așa fel încât aceste sugestii să poată fi uh, adoptate la votul final. Au fost deja menționate mai multe elemente în timpul uh, dezbaterii noastre, iar uh, eu aș vrea să mă bazez, după cum știți, ați primit cu, toți, cu toții și uh, traducerile în fiecare limbă. mea este deci că, iată, e până la urmă uimitor că încă mai suntem în situația că trebuie să discutăm astfel de probleme. Am discutat deja pe tema asta în 1957, problema discriminării și principiul uh, nediscriminării. Încă din tratatul de la Roma figura o referire la această problemă. Avem iarăși o serie întreagă de jurisprudențe în uh, curțile europene, dar Iată că problema este în continuare activă. Aș vrea de asemenea să menționez și faptul că această disparitate de salarizare între bărbați și femei, prin definiție, uh, include trei caracteristici. Caracteristicile individuale, să zicem, uh, nivelul de educație, apoi caracteristicile uh, sectoriale, să zicem, tipul de întreprindere și caracteristici instituționale să zicem, prezența sau nu a unui salariu minim pe economie, care oricum nu este același sau eventual nu, nu constituie o obligație juridică în toate statele membre. Pe de altă parte, trebuie spus că această disparitate, așa cum au subliniat și uh, expertele invitate astăzi, deci această disparitate provine de multe ori nu dintr-o discriminare directă, dar vedeți de multe ori un factor indirect, cum ar fi uh, contractul cu normă redusă, situație care uh, intervine mai adesea tocmai în sectoarele cu uh, un nivel de remunerare mai scăzută, cum ar fi sectorul Uh, asistenței sociale sau uh, serviciile de salubritate, să zicem. Deci, această disparitate introduce și un factor de dezechilibru în viața profesională și uh, familială a femeilor, pentru că, iată, femeile se regăsesc adesea um, în situație de sărăcie, ceea ce are un impact asupra educației copiilor, asta mai ales uh, în cazul mamel, mamelor singure care își cresc singure copiii. Cred că am acordat uh, deja destul de mult timp dezbaterii privind uh, discriminarea existentă în uh, diferitele regimuri de pensii. E adevărat că, din păcate, e, e E, e păcat să constatăm că această disparitate de remunerare crește și mai mult atunci când se ajunge la vârsta de pensionare. În numeroase țări, când se ajunge la vârsta de pensie, această disparitate este de două ori mai ridicată decât în cazul, în perioada activă Mai ales mă gândesc la situația de sărăcie a femeilor în vârstă și vedeți aici această disparitate, eu sunt convinsă, ne, ne arată o situație foarte discriminatoare care trebuie să dispară. Încă trei aspecte pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, acest concept de muncă egală. Eu cred că absența uh, unei definiții pentru conceptul de uh, muncă de valoare identică, pentru că nu avem elemente pentru a compara diferite, uh, uh, diferite posturi. Deci asta cred că este o etapă pe care va trebui să o parcurgem Eu cred că uh, cu adevărat trebuie să insistăm pe necesitatea unei definiții uh, acestui concept, uh, același loc de muncă, aceeași muncă, muncă de valoare egală. Deja cred că în directivă aveam patru elemente, uh, competențele, efortul, responsabilitățile și condițiile de lucru. Apoi al doilea aspect, chestiunea transparenței uh, ce privește salarizarea. Eu cred că adoptarea măsurilor de transparență salarială ne-ar permite să uh, mergem mai departe. Ar fi o etapă importantă în uh, construirea unui, unei piețe a muncii bazat pe egalitate de tratament între bărbați și femei. Pentru că dacă un astfel de element nu există, e bine, ne vine foarte greu să, oamenilor devine foarte greu să uh, recurgă uh, la uh, justiție, dacă nu avem o definiție a acestei transparențe. Deci este foarte greu pentru o femeie să depună o plângere în justiție. Și al treilea element, accesul la justiție. Am discutat un pic deja despre asta, însă Totuși, eu aș vrea să spun că accesul victimelor la, de discriminării în, la justiție uh, este mm, foarte diferit de la un stat membru la altul. Deci eu aș dori să menționăm în raportul nostru, să subliniem chiar uh, deci, necesitatea uh, unui uh, sprijin pentru, gratuit pentru accesul la procedurile judiciare. Acest sprijin ar putea fi oferit fie de către uh, instituțiile statale pentru egalitate, fie prin intermediul organizațiilor sindicale, fie prin intermediul ONG-urilor. În orice caz, trebuie găsit un mijloc pentru a oferi acest sprijin. Pentru că mă gândesc la un caz, exemplu, în uh, Luxemburg, accesul femeilor în justiție este gratuit și este țara în care femeile au câștigat de cele mai multe ori procesele intentate în astfel de uh, cazuri. Deci acest, uh, chestiunea accesului la, la justiție mi se pare um, că este una dintre condițiile esențiale și prealabile pentru a avea o punere în aplicare a principiilor uh, juridice despre care vorbim. Îmi amintesc și de dezbaterea privind raportul Bauer și știu că, da, a fost foarte greu să ajungem la un consens în ce privește sancțiunile, pentru că, da, pe de parte ne dorim să ajutăm uh, femeile, dar pe de altă parte trebuie să respectăm și mm, principiul subsidiarității, care, bineînțeles, este important ca întotdeauna. Dar eu cred că am putea găsi uh, o soluție din moment ce uh, există niște sancțiuni care să se aplice în cazul achizițiilor publice sau achizițiilor uh, publice uh, și contractelor care se fac cu uh, finanțare europeană. Măcar în acest caz am putea propune un set de sancțiuni în cazul în care, să zicem, deci întreprinderea lucrează în domeniul fondurilor structurale. În orice caz, eu personal țin să vă mulțumesc anticipat pentru toate sugestiile dumneavoastră. Și, oricum, e o problemă uh, foarte complexă și sper că adoptarea acestui raport va fi totuși un ajutor uh, oferit femeilor pentru a depăși această situație. Mulțumesc! Zaborska, uh, signora Ayala. Mulțumesc, doamna Zaborska, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe colega mea, doamna Zaborska, pentru un raport deosebit de bun, un raport care deja merge chiar mai departe față de dezbaterile pe care le-am avut în trecut, de aceea o felicit încă o dată și pot să spun că Uh, se poate baza pe sprijinul meu în aspectele fundamentale care se leagă de o cerere de revizuire a directivei, mai ales la punctul 20, recomandările. Cred că este esențial uh, să facem eforturi, uh, să existe o astfel de mm, tendință. Trebuie să profităm de moment pentru a stabili noi condiții de dreptate, egalitate socială între bărbați și femei, mai ales în, în locurile de muncă. De asemenea, cred că vreau să vă spun că vă felicit pentru faptul că ați găsit domeniile unde noi putem să venim cu o valoare adăugată europeană uh, Um, iar acest lucru poate fi o practică bună și pentru anumite companii. Răspunderea socială, în special partea care ține de egalitatea între bărbați și femei în ceea ce privește încadrarea în muncă și salarizarea, cred că aceste aspecte sunt foarte importante. La fel, ca și um, condițiile de salarizare. Cred că aici, într-adevăr, este loc de îmbunătățire și la fel se, se poate spune și despre accesul la justiție. Nu e vorba de principii că trebuie să fim uh, favorabili acestor lucruri, dar de obicei Um, se aplică măsuri, uh, nu vrem să folosim neapărat um, sancțiuni, uh, adică să folosim partea de pedepse pentru state. De obicei am văzut că se funcționează mai bine când li se acordă stimulente, dar totuși trebuie să găsim o metodă de a uh, face ca anumite state membre care nu schimbă nimic să îmbunătățească situația. Mai sunt și alte um, aspecte legate de impactul pensiilor, mai ales în Europa, unde speranța de viață este uh, mai uh, mare și trăiesc uh, mai mult femeile în special, însă acestea, când ajung la vârstă înaintate, adesea se află în o situație de precaritate. Cred că aici trebuie să insistăm și mai ales trebuie să ținem cont și de acutizarea condițiilor de sărăcie în condiții de criză. Um, care afectează mai multe sectoare, de exemplu, apare problema celor falși independenți care um, e, afectează în special femeile. De asemenea, um, mai vorbesc de recomandarea care cere comisiei să facă un studiu în care să compare situația femeilor cu și fără copii. Eu nu înțeleg um, care este obiectivul. Um, sunt un pic sceptică pentru că în acest moment uh, având în vedere contextul acesta de locuri de muncă puține, um, ajungem la situații în care femeile nu ajung să aibă copii pentru că nici măcar nu s-au gândit la asta, pentru că situația lor de precaritate economică cumva le reduce posibilitatea sau capacitățile de a putea să crească copii. De multe ori, în plus, femeile acestea trebuie să se descurce cu alte sarcini, e bine, și care trebuie să se descurce singure, trebuie să le luăm și pe ele în considerare. Mulțumesc! Uh, tenho mais uma inscrição, uh, Mrs. Sodrov. Mulțumim foarte mult, doamna Sodrov. Mm, oui, merci, je voudrais... Euh, mulțumesc foarte mult, aș dori și eu să-i mulțumesc colegei mele, Ana Zabrovska, vorbim de trei aspecte importante. Justiție, demnitate femeii și maternitate și fertilitate. Dacă vorbim de sancțiuni, cred că femeile sancționează societatea pentru că refuză să aibă copii. Este o sancțiune aplicată tuturor societăților și este una logică. Din păcate, rata de fertilitate este esențială, este critică. Și directiva, împreună cu toate normele acestea, sunt uh, acte necesare, dar foarte important este în mod deosebit sprijinul uh, pentru ca femeile să fie mai bine remunerate, să li se um, uh, accepte, să li se aprecieze mai bine maternitatea și rolul de părinte, pentru că altfel societate, sancțiunea aceasta se va aplica întregii societăți europene, care va fi diminuată prin scăderea ratei fertilității. Doamna Blinkeviciuțe. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem foarte mult timp, așa că voi fi uh, succintă. Vreau să-i mulțumesc în primul rând, doamne Zabrovska, Zabrovska pentru acest raport. L-am citit cu mare interes, am ascultat de asemenea și uh, experții aici prezenți în ceea ce privește aplicarea directivei și cred că trebuie să luăm decizia de revizuire a acesteia, acestei directive. Eu fac un uh, aviz uh, pentru Comisia EMPL și uh, suntem pe cale acolo să venim, să ne redactăm propunerile. Diferențele de salarizare între bărbați și femei sunt foarte importante. Trebuie așadar să revizuim uh, normele, să existe o definiție comună a muncii care are aceeași valoare. De asemenea, trebuie pusă în valoare uh, transparența modului în care se calculează salariile. Doar astfel vom putea să reducem această diferență. Cât despre procedura de uh, denunțare, de arătare cu degetul, naming and shaming în engleză, e un principiu pe care poate ar fi interesant să-l adoptăm. Când vine vorba de maternitate, sper că lucrurile nu o să fie trecute cu vederea, pentru că femeile se confruntă cu multe situații de discriminare. Așadar, sper că împreună vom reuși să realizăm un raport foarte bun. Mulțumesc, doamna Zaborska, acum. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit ca să răspund doamnei uh, Ayala Sender mai devreme am explicat de ce voiam să se facă două studii. Studiile arată faptul că această diferență începe să se simtă după primul concediu de maternitate. Femeile fără copii nu um, înregistrează această diferențiere. Însă, dacă le punem împreună pe cele uh, cu copii și cele fără copii, s-ar putea să fie și mai uh, mult în detrimentul femeilor cu copii, pentru că, de fapt, diferența de salarizare între acestea și bărbați este chiar mai mare decât acești, uh, acest pe care îl arată studiile, acești 16%. În plus, rezultatul acestei, acestor studii, acestor expertize, ne-ar putea arăta efectele maternității asupra bunăstării societății. ca rezultatele, vrem să, să vedem clar dacă într-adevăr maternitatea duce la această diferențiere sau e vorba pur și simplu de discriminare între bărbați și femei. Mulțumesc foarte mult pentru ideile prezentate. Sunt uh, încântată uh, să primesc amendamentele dumneavoastră și să avem dezbaterile ce vor urma. Apoi o să mai organizez o ședință pentru discutarea amendamentelor și pentru clarificarea poziției noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Zabrovska! Data de depunere a amendamentelor este 15 um, aprilie, la ora prânzului, termenul de depunere a amendamentelor. Mai sunt o intervenție. Mă scuzați, mai era o intervenție. Doamna Vișnievska. Șanovne panie. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, n-am să vorbesc prea mult pentru că și eu cred că doamna Zabrovska a făcut o treabă foarte bună cu raportul dumneavoastră ei. Nu îmi trebuie prea multe modificări. E adevărat că există multe de punerea în aplicare a directivei privind șansele egale. Însă, așa cum uh, indică și doamna Zaborska, chiar și normele juridice, nici măcar acestea, nu duc la schimbări uh, imediate. Mă bucur să văd acolo niște dispoziții, dispoziții legate de maternitate, care indică avantajele economice și sociale ale mm, maternității, ale timpului acordat pentru, pentru familie. Acum, cred că e important uh, să se țină cont de timpul petrecut în familie, concediu fără plată. Trebuie să se țină cont și acest lucru. Cred că este un pas important către îmbunătățirea situației femeilor în Uniunea Europeană. Există o clauză, o, un, există studii care arată că femeile primesc uh, cu 30% mai puțin decât bărbații uh, la pensie. Uh, poate că dacă s-ar ține cont de unele dintre recomandările doamnei raportor, atunci nivelul de pensii ar fi mai apropiat, dacă nu egal. Și atunci, fe, pentru că trebuie să vedem uh, să vedem uh, uh, să ținem cont și de faptul că femeile sunt discriminate dacă stau acasă, pentru că li se scade și din perioada de vechime care se ia în calcul la pensii. maternitatea contribuie până la urmă la bunăstarea societăților. Și îmi place modul în care doamna Zaborska vrea, propune să se țină cont și de perioadele petrecute acasă, în familie. de, după cum spuneam, nu o să introduc prea multe amendamente, însă aș dori să menționez câteva detalii legate, de exemplu, de armonizarea condițiilor lucrătorilor europeni. Cum credeți că s-ar putea face acest lucru în, în practică? Ce mă mai îngrijorează este um, sugestia legată de uh, sarcina probei. Înțeleg că angajatul este într-o poziție inferioară a angajatorului și că s-ar putea să aibă nevoie de asistență juridică, de o garanție că nu vor exista repercusiuni uh, din partea angajatorului represalii. Ar trebui să, să, se, să se inverseze sarcina probei, dar nu total. Nu angajatorul trebuie să uh, aibă toată sarcina probei. Când e vorba de IMM-uri, de exemplu, um, sarcina probei n-ar trebui asumată de angajator, la fel cum uh, Um, s-ar trebui să se facă în cadrul companiilor mari. Ar trebui să se facă o diferențiere între aceste două tipuri de angajatori. Și apoi, o ultimă idee, nu prea înțeleg clar ce grup de femei ar trebui să facă parte din acest studiu. Femeile cu copii, cele fără copii, ambele grupuri, mi-ar uh, trebui niște explicații în acest sens. Bun, doamna președinte. Am încheiat discuția la acest punct. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Din păcate însă, interpreții nu mai pot lucra decât până la 12.30. Mai avem un punct, așadar, care se referă la prezentarea evaluării europene 2010 pe 18 Um, avem un, ex, un expert uh, de la Direcția Generală de Servicii de Cercetare Parlamentară, însă interpreții trebuie să plece în 3 minute, peste 3 minute. Poate că după aceea putem să rămânem în sală să vorbim cu toții în engleză. Acum noi dau cuvântul Meșeleva. Though, uh... Mulțumesc, am să încerc să fiu succintă deși ne vom ocupa acum de o altă directivă și vă dați seama că sunt multe întrebări referitoare și la aceasta. Pot să mă focalizez doar asupra câtorva puncte. Am abordat această directivă din punctul de vedere al dispozițiilor juridice, dar m-a interesat uh, chiar mai mult impactul social pe care îl are uh, această directivă asupra societății europene. Haideți să începem cu dispozițiile concrete. Una dintre chestiunile cele mai importante a fost uh, prelungirea duratei minime a uh, concediului parental uh, de la 3 la 4 luni. Din câte știu, toate țările uh, respectă această dispoziție, dar există o mare diversitate în ceea ce privește durata. Majoritatea țărilor oferă concediu parental între 6 și 12 luni. O altă dispoziție foarte importantă, în, din punctul meu de vedere, este Uh, aceea că o lună ar trebui să fie un drept individual și netransferabil. Care a fost ideea? Pentru a mobiliza țările să introducă o lună doar uh, de concediu parental doar pentru tată. Eu, din câte știu, doar 18 țări uh, respectă această obligație. După cum vedeți, grupul țărilor este foarte divers, vin din diverse regiuni și culturi europene. Uh, Deci nu putem să facem uh, aici, uh, o, să găsim uh, o serie de trăsături comune ale țărilor din acest grup. O altă dispoziție importantă se referă la limita de vârstă a copilului. Și aici se spune că ar trebui să existe dreptul concediului parental până când copilul împlinește 8 ani pentru a flexibiliza uh, posibilitatea de a beneficia de concediu parental. După cum știți, după cum vedeți, doar șase țări au o limită explicită de 8 ani. Majoritatea au dispoziții destul de rigide și spun că mm, se poate lua concediul parental uh, tot odată sau în două Uh, părți și este disponibil 2 uh, până la 3 ani de zile. Și foarte pe scurt vreau să menționez și remunerarea, care nu apare în mod exact uh, în directivă, adică nu se spune foarte clar ce fel de compensație financiară trebuie să însoțească dreptul la concediul parental există într-o uh, serie de țări uh, concediu parental neplătit sau există uh, posibilitatea de a avea concediu parental cu uh, niște rate forfetare și există și un grup de țări care uh, oferă o compensație destul de generoasă, 80 până la 100% din venitul uh, precedent. Și acum am să menționez uh, rapid uh, Uh, o evaluare a impactului pe care directiva l are asupra societății. Prima întrebare a fost cine folosește concediul parental și nu este surprinzător faptul că mai ales femeile um, sunt cele care uh, utilizează concediul parental. Vedem aici că pentru perioade mai scurte de timp, numărul femeilor uh, este doar de aproximativ uh, o dată și jumătate mai mare decât numărul bărbaților care folosesc concediul parental. Dar atunci când uh, concediul parental este peste 12 luni, diferența este mult mai mare, și anume un raport de 35 la 1 femei față de bărbați. Și apoi, dacă vedem, dacă ne uităm la media europeană, vedem că aceasta este de 10%, ceea ce înseamnă că, în medie, bărbații din Uniunea Europeană folosesc doar 10% din concediul parental. Și dacă analizăm statisticile eh, care includ bărbații care folosesc cel puțin o zi din concediul parental, cel puțin eh, o săptămână, două sau trei, vedem din nou că sunt diferențe mari între statele membre. Statele uh, cu cea mai mare implicare a bărbaților